Stimați colegi, stimate colege, încă nu suntem foarte numeroși, dar cu toate acestea ar trebui să începem. Înainte să trecem la ordinea noastră de zi de astăzi, aș dori să îndeplinesc o sarcină tristă și anume Eva, te rog să îți pui căștile, e vorba despre tine. E o sarcină tristă în momentul în care trebuie să ne luăm rămas bun de la cineva din Comisia noastră de Cultură. Ne părăsește Eva San Joan, care este colaboratoarea noastră din partea social, socialiștilor și democraților. Din păcate ne, părășe, ne părăsește. Profit de această ocazie să-i mulțumesc pentru colaborarea foarte bună din ultimii ani. Vă doresc toate cele bune, îți doresc toate cele bune pentru viitor. Am înțeles că te vei muta în delegația spaniolă și de așa că Parlamentul nu te-a pierdut în totalitate, ci noi te-am pierdut, Comisia pentru Cultură. E păcat, ne pare foarte rău. Cu toate acestea îți dorim toate cele bune pentru viitor și, bineînțeles, avem și un mic cadou. it. Thank you, Eva, also for, uh, for us. Mulțumim, Eva, și din partea noastră. Bine, atunci putem să trecem la ordinea noastră de zi. Sper că ni se vor mai alătura și alți colegi în viitorul apropiat. Vă urez bun venit la Um, reuniunea noastră de astăzi, trecem la primul punct de ordinea noastră zi, protecția minorilor în era digitală. Organizat de Police Department B, le mulțumesc acestora. Ținând cont de digitalizarea, disponibilitatea conținutului digital pentru copii, vedem că intervin noi provocări pentru copii care folosesc internetul de la o vârstă tot mai fragedă și e nevoie și de un cadru juridic la nivelul Uniunii Europene pentru acest domeniu. Așa că noi ne ocupăm de acest subiect, vedem cum se poate defini această problemă, care sunt provocările, soluțiile, la cine am putea gândi, cum poate să acționeze Uniunea Europeană pentru a răspunde acestor provocări. Avem o serie de experți invitați astăzi aici alături de noi și vi voi prezenta pe scurt. În primul rând îl avem pe Brian O'Neill, care este directorul Institutului pentru Tehnologie de la Dublin. Acesta ne va spune câte ceva despre definirea acestei probleme, copii în mediul online. Apoi îl avem pe Stefan Șodron, care este cercetător la Serviciul de cercetări al Comisiei se ocupă de securitatea digitală a cetățenilor. Acesta ne va spune care sunt rezultatele studiilor privind copiii mici între 0 și 8 ani și tehnologia digitală. Apoi Eva Livens, care este profesor pentru drept și tehnologie la Facultatea de Drept din Ghent, iar aceasta ne va spune despre soluții și dileme politice în protecția minorilor în era digitală și apoi, nu în ultimul rând, Sonia Livingston, care este profesor pentru psihologie socială la Facultatea de Media și Comunicare din, de la London School of Economics and Political Science. Aceasta ne va da recomandări cu privire la protecția minorilor în era digitală. Vedeți, ne așteaptă niște prezentări deosebit de interesante. Experții au la dispoziție câte 10 minute pentru prezentări, iar după primele două prezentări vom avea o rundă de întrebări și răspunsuri și propun să utilizăm sistemul ping-pong. Întrebare scurtă și imediat răspunsul corespunzător. Am observat că astfel discuțiile sunt mult mai active decât să ascultăm toate prezentările și apoi să discutăm. De aceea propun să procedăm așa și atunci trecem la prima prezentare. Îi, îl rog pe domnul Onil să ne facă prezentarea sa și vă rog să vă încadrați în cele 10 minute. Vă mulțumesc și mă bucur că sunteți toți aici. Bună dimineața, vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, membrii ai Comisiei Cult, vă mulțumesc pentru invitație. Sunt onorat ca împreună cu colegii mei să vă spun câte ceva despre acest subiect foarte important pe care îl discutați în comisia dumneavoastră. Eu voi încadra această problemă legată de siguranța online a copiilor, vă voi spune câte ceva despre riscurile cu care se pot întâlni copiii atunci când utilizează internetul, apoi voi discuta despre tendințe noi în um, infracționalitatea cibernetică care afectează pe copii și apoi voi discuta ceva despre conținutul online. Ținând cont de faptul că se schimbă foarte repede lucrurile în acest sector, trebuie să facem față provocărilor și riscurilor care apar. Legiuitorii trebuie să se adreseze acestui domeniu. Veți înțelege că în această abordare e important să avem grijă ca ce copiii să se bucure de protecția de care au nevoie, să ne asigurăm că aceștia sunt protejați atât în mediul online cât și offline. Totul face parte dintr-o abordare mai generală, astfel încât aceștia să poată să profite și de beneficiile și oportunitățile de care trebuie să se poată bucura în societatea informațională. Acesta a fost un semn distinctiv în politicile europene până acum. Cât despre definirea acestei probleme, aș dori să vă spun următoarele. Care este abordarea noastră? Reprezentând cercetătorii, împreună cu legiuitorii în acest uh, domeniu, am experiență aici abordarea noastră pentru definirea siguranței în mediul online a copiilor. Aici intervine punerea în aplicare a politicilor și inițiativelor, intervenții pe care le putem avea pentru siguranță în mediul online. Avem activități de creștere a conștientizării, sisteme de educație prin care să sprijinim abilitățile copiilor, rezistența lor, instituții instrumente tehnologice, astfel încât mediul online să fie mai sigur și diferite alte măsuri. De asemenea și munca asupra conținutului legal și legal. E un cadru juridic care se află într-o continuă evoluție. Avem două decenii de experiență de care ne putem folosi. Accentele cad pe diferite elemente în statele membre de la măsuri de protecție proiectate astfel încât să lupte împotriva riscului și să reducă aceste riscuri, până la reducerea evenimentelor neplăcute cu care s-ar putea confrunta copiii online. și apoi încercăm să ne asigurăm că există și un echilibru între beneficiile pe care le-ar putea avea copiii online și pericolele cu care se confruntă. Știm, desigur, că privind scara acestei probleme și bazându-ne pe accesul foarte mare pe care l-au acum copiii, și faptul că aceștia sunt pioneri digitali, se află în prima linie și au experiențe pe care adulții nu le-au avut sau nu la același nivel. Din cercetările globale știm și mai multe cercetări făcute de profesor Livingston, știm că copiii uh, de o vârstă foarte fragedă sunt unul din trei utilizatori de internet, adică 71 dintre tineri sunt online, tineri cu vârstele între 15 și 24 de ani, față de 48% din populația totală. Internetul a devenit o trăsătură esențială a vieții în această eră și și copiii sunt tot mai prezenți în mediul online. E foarte important să înțelegem cum funcționează platformele sociale, utilizarea comunicărilor digitale, cât de importante sunt acestea pentru copii, cum își petrec ei timpul pe internet, își conect, se comunică cu prietenii lor și așa mai departe. Utilizarea minorilor în utilizarea platformelor sociale de minori este cea importantă, care trebuie să fie acum cercetată. E nevoie de rezultate robuste și care să fie ușor de verificat. Să vedem ce fel de activități au copiii în mediul online. Sunt activități care pot să ajute în dezvoltarea lor sau activități riscante. Există, într-adevăr, și acestea și o combinare între acestea care ar putea să îi afecteze pe copii, dar nu trebuie neapărat să rezulte într-un impact negativ asupra copiilor. Totul aici depinde de dovezile existente. E important aici să spunem că riscul se referă la probabilitate și nu inevitabilitatea afectării negative. Există diferite tipuri de riscuri care sunt în creștere. Cresc odată cu activitatea crescută a copiilor în mediul online. Există tot mai multe astfel de aspecte de care trebuie să țină cont legiuitorii. Timpul meu e scurt, așa că voi încerca să vă fac un rezumat al acestei prezentări. În acest tabel puteți să vedeți o clasificare a riscurilor și pericolelor cu care se confruntă copiii, făcută de EU Kids Online. Totul se bazează pe cercetările făcute în context european, timp de mulți ani. Sunt identificate aici diferitele situații cu care se pot întâlni copiii în mediul online ei pot să fie și victime în anumite circumstanțe, dar pot să fie și participanți activi. și pot să se regăsească în situații în care au de-a face cu asemenea pericole. Cercetarea e una extinsă, diversă și vedem că există diferite tipuri de rezultate la care s-a ajuns pe fiecare dintre domenii. Cât despre incidența riscurilor, constatată de Ochiz Online, există mai multe sondaje efectuate, atât pentru riscuri, riscuri care apar cel mai des în experiența copilor pe internet, și aici putem să vedem că există riscuri de conținut, acestea sunt foarte întâlnite, între cei între 9 și 16 ani, cei mai mulți au spus că au găsit conținut digital care i-a făcut să se simtă inconfortabil. Au fost expuși la conținut sexual online, din nou un eveniment foarte comun. Apoi, uh, cyberbullying-ul este de asemenea un risc care rămâne destul de ridicat. E un lucru care afectează foarte mult pe copii, dar nu mai este atât de întâlnit cum sunt alte riscuri. Apoi, uh, agresiunea sexuală, de asemenea, a fost identificată. Cât despre efecte negative asupra copiilor, efecte adverse, aici uh, imaginea e una diferită. Aici, din nou, agresiunile pe internet, cyberbullying-ul este foarte întâlnit. Acestea sunt lucruri care afectează negativ pe copii. infracționalitatea online care afectează pe copii, să se facă o distinție între conținutul ilegal de pe internet. Există dimensiuni diferite ale acestei probleme. În domeniul infracționalității pe internet există mai multe lucruri care afectează pe copii. Există conținut ilegal care poate să afecteze negativ și care ar intra sub incidența legislației penale, cum ar fi groomingul, agresiunile sexuale, exploatarea sexuală și utilizarea platformelor online pentru a promova ideologii extremiste. Bineînțeles, aici rămâne accentul nostru principal în eforturile internaționale pentru protecția minorilor și combaterea acestor fenomene. Datele pe care le avem disponibile pe domeniu continuă să ne arate că există această îngrijorare și din partea publicului. Există și noi domenii și evaluări făcute de Europol și alții care au putut să ne spună mai multe despre ce se întâmplă cu șantajul sexual, de exemplu, pe internet. Sunt folosite imagini ale copiilor care au fost obținute prin șantaj și sunt astfel șantajați copiii prin intermediul acestor imagini cu conținut sexual. Există mai multe cazuri care au apărut recent. Există îngrijorări mari legate de acest tip de infracțiune pe internet și cum îi afectează pe copii. și acest domeniu presupune o provocare uriașă pentru legiuitori în acest domeniu. Și mai există și un ultim domeniu care apare în documentul meu pe subiect, și anume riscurile emergente și provocările. Ținând, trebuie să se țină pasul cu noile tehnologii, utilizarea acestora și consecințele neintenționate. Acestea sunt provocări uh, importante. Copiii de la vârste tot mai fragile utiliz utilizează noile mijloacele tehnologice, așa că intervin aici provocări legate de siguranță, educație și așa mai departe. Internetul lucrurilor, conectivitatea între toate aparatele, toate acestea au dus la o schimbare a mediului online. Și trebuie să se facă cercetări și în acest sens să se vadă care sunt măsurile care ar trebui să-i ghideze pe părinți, pe cei care decid politicile pentru a face față provocărilor din domeniu. Se vor discuta mai multe în această dimineață despre protejarea vieții private, securitate și așa mai departe, în acest mediu aflat în continuă schimbare. Ca o concluzie cu privire la cercetarea făcută în legătură cu definirea acestui mediu, avem mai multe studii care se axează pe utilizatorii tineri, pe dispozitivele mobile, internetul lucrurilor, experiențele, riscurile și beneficiile care reies din tot acest uh, context digital. Studiile făcute împreună cu Comisia Europeană ne arată că la nivel național statele membre nu dezvoltă suficiente programe care să-i ajute în acest proces. Doar cinci state membre ale Uniunii Europene fac sondaje în mod regulat pentru a se adresa acestui domeniu. Așa că vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, vă mulțumesc doamnă președinte, că m-ați lăsat să vă spun câte ceva despre ce se întâmplă în acest domeniu. Vă mulțumesc! Da, vă mulțumim foarte mult pentru prezentare și pentru acest subiect și mergem mai departe cu doamna Șodron. Thank you very much. So, I'm just... Mulțumesc foarte mult aștept să pornească și uh, prezentarea. Așadar, astăzi uh, Brian a spus că uh, copiii sunt din ce în ce mai prezenți în lumea digitală și părinții înțeleg foarte puțin cât de mult s-a schimbat experiența copilăriei în ultimii ani. Utilizarea tehnologiei digitale este la maxim. Copiii folosesc zilnic uh, telefoane inteligente și tablete și impactul acestui fenomen asupra educației, învățării, siguranței și securității a fost pus uh, sub semnul întrebării în ultimii ani. Dacă uh, implicarea digitală a adolescenților este cunoscută, Există puțin, prin studii făcute, există puține studii despre implicarea copiilor, dezvoltarea capacităților și riscurile cu care se confruntă, dar și oportunitățile de care au nevoie. Pentru a oferi elemente care să uh, spargă acest, să umple acest gol, instituția noastră a inițiat un studiu în 2014 numit Tinerii, copiii de la 0 la 8 ani și tehnologia digitală. Scopul acestui studiu este să înțeleagă mai în profunzime ce pot face copiii cu mediile digitale, care sunt uh, percepțiile copiilor și ale părinților despre lumea digitală, cum gestionează părinții utilizarea de către copiilor a tehnologiei digitale și care sunt riscurile, dar și oportunitățile. cercetătorii au avut o abordare calitativă bazată pe interviuri și observații din două motive. Mai întâi, copiii au dificultăți în a completa chestionare și părinții uh, nu pot uh, descrie decât o parte a realității care se confruntă. De asemenea, observația directă permite uh, captarea unui fenomen în desfășurare cu multe aspecte neașteptate. studiul uh, a implicat mai mult de 60 de cercetători în mai mult de 30 uh, de centre de cercetare. În majoritatea ei și-au oferit uh, expertiza fără o susținere specifică. A fost implementat în 21 de țări din Europa. Am intervievat 462 de copii de 6-7 ani și de asemenea fraților mai mici și părinții. Iată și uh, principalele descoperiri ale acestui studiu, începând cu copiii foarte mici. În general, copiii mici au o viață variată și echilibrată, în care tehnologia digitală ia doar o, din care tehnologia digitală ia doar o parte. Copiii mici învață foarte rapid cum să interacționeze cu aceste instrumente, observând uh, comportamentul adulților și al unor copii mai mari și chiar dacă încă nu știu să scrie și să citească, își dezvoltă propriile strategii, uh, recunoaștere vocală, recunoașterea imaginilor și alte tehnici. Și uh, prin acest lucru uh, ei urmează o cale de învățare de tip trial, trial and error, greșeală și încercare, care nu e lipsită de riscuri adesea ei devin uh, mai pricepuți uh, în domeniul digital decât realizează părinții. Ei văd că cu cât folosesc tehnologia digitală, cu atât învață mai mult, dar uh, și utilizarea acestea le, îi ajută chiar să-și dezvolte gândirea critică și uh, să înțeleagă măsurile de siguranță. Tehnologia digitală este pentru copii o jucărie între altele. Vid- jocuri video, și în general domeniul video sau Google Play. Este soluția numărul 1 antiplictiseală, dar nu doar asta. Ei folosesc uh, motoare de căutare pentru a găsi informații, nu doar pentru scopuri școlare, ci pentru a-și satisface interesul, imaginația și creativitatea și, foarte important, uh, acest lucru se face chiar dacă nu este cerut explicit de către școală oportunitățile de a învăța sunt mult mai concrete și pentru părinți. Unii copii sunt creatori digitali. Toți au un interes în această formă de exprimare. Și uh, inițial au beneficiat de sfaturile uh, și ajutorul uh, maturilor. Uh, o proporție importantă de copii uh, cu vârsta de 6 ani sunt deja pe rețelele sociale. Majoritatea sunt uh, invitați de părinți să intre în schemele sociale ale familiei și asta se face sub supravegherea părinților. Dar alți copii adoptă rețelele sociale la presiunea prietenilor sau pentru a-și manifesta interesul comun în anumite grupuri online. Unii părinți mediază utilizarea copiilor și își ajută copiii, dar alții nu înțeleg problemele și pericolele și lasă pe copii să exploreze liber. Vorbind despre părinți. Aceștia și-au uh, dezvoltat propriile strategii de mediere, care uh, merg de la protecție până la limitarea accesului sau susținerea utilizării medierea, strategia de mediere depinde de percepția fiecărui părinte, de cunoștințele acestea, dar și de nivelul de penetrare și de acceptare al tehnologiei în societate. Majoritatea părinților creează strategii protective care se concentrează pe limitările de timp și mai puțin la conținut. Acestea sunt motivate în principal de teama unor efecte negative posibile Începește uh, vederea copiilor, capacitatea de concentrare, comportamentul social, temeri pe care copiii le reflectă în povășilor, dar uh, părinții înțeleg numai parțial riscurile. Uh, exploatarea comercială, expunerea la conținut uh, nepotrivit, împărtășirea unei conținut potrivit la rândul lor, dificultatea de a cere autoreglementare și, foarte important, bullying-ul și uh, ciberbullying-ul nu au fost menționate niciodată în timpul uh, interviurilor. Părinții care au mai puține cunoștințe restricționează mm, mai mult, dar copiii reușesc să depășească limite or, oricând pot descoperind uh, parolele și uh, știu să se ascundă când fac asta. Uh, părinții care au cunoștințe digitale susțin utilizarea, mai activ utilizarea tehnologiei digitale cu, de către copiilor, sunt mai, se descurcă mai bine în această tehnologie, cunosc pericolele și sunt suficient de, se simt suficient de confortabil ca să și lasă copiii să uh, acumuleze capacități digitale mai mari. Mai mari. Majoritatea părinților consideră că evoluția digitală este inevitabilă, utilă, dar și o provocare și cer orientare în acest sens. Medierea riscului este amânată de către părinți la uh, perioada adolescenței, când de fapt s-ar putea să fie prea târziu, așa cum arată studiul copiii sunt deja expuși la acel moment unei varietăți întregi de riscuri. Părinții, în general, pot înțelege potențialul educativ al tehnologiei, dar nu complet. Atunci când școlile integrează tehnologia digitală ca instrument de învățare activă, nu doar uh, gândirea critică crește, ci și susținerea pozitivă și activă din partea părinților. Asta poate explica faptul că în nordul Europei tendința părinților este mai degrabă de susținere, pe când în uh, sud uh, mai degrabă de control și interdicție. Așadar, pentru a trage concluziile, astăzi terenul de joacă e foarte diferit uh, între țări și în interiorul țărilor și între diverse categorii de copii. Capacitățile digitale copiilor sunt variabile și destul de amestecate, deși majoritatea a învățat aceste capacități imitându-și părinții. În acest context, copiii de vârstă mică lips, lips, nu au uh, capacitățile tehnice care să-i ajute să aibă o viață online responsabilă. Investițiile în educație uh, timpurie și creșterea conștientizării privind uh, bunele practici printre părinți și profesori ar putea ajuta la îmbunătățirea situației și ar putea garanta mai multă siguranță uh, și o viață digitală mai echilibrată pentru copii. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult și pentru această prezentare. Trecem acum la prima rundă de întrebări și răspunsuri. Doamna Șoidrova, vă rog. Încercați să vedem dacă vă puteți încadra într-un minut. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Cred că este un subiect cât se poate de actual. Știm că atât uh, profesorii cât și elevii încearcă să vadă cum putem folosi tehnologiile digitale și cum putem să îi uh, educăm pe elevi pentru ca aceștia să nu devină victime ale unui abuz. Se petrece de multe ori prea mult timp în fața unui ecran fără a învăța nimic din acest timp. Asta ar fi un abuz, de pildă. Vă mulțumesc pentru perspectiva de ansamblu și cred că o soluție ar fi să împărtășim uh, bune practici, să dăm exemple de bune practici. În urmă cu câteva zile am vizitat Finlanda și acolo ni s-a comunicat că la ora actuală se dorește utilizarea mai bună a tehnologiilor uh, de bază în uh, Finlanda, nu mai multă utilizare, ci o utilizare mai judicioasă și în acest fel copiii să aibă timp să se dedice altor activități mai utile, de pildă sport. Eu, pe mine m-ar interesa în ce fel și se abordează aceste aspecte în alte țări. Nu mai putem ignora problema, pentru că de multe ori abordarea părinților e una cât se poate de variată și părinții parcă nu sunt pregătiți pentru revoluția digitală. Există și o directivă audiovizuală care oferă câteva indicații în acest sens. Avem posibilitatea de a limita, de pildă, accesul la conținuturile de uh, Uh, radio-televiziune, însă în ceea ce privește internetul, părinții au posibilități limitate. Mulțumesc. Cine dorește să înceapă? Vă rog. Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Într-adevăr, uh, e dificil să îi, uh, îi familiarizăm pe părinți în legătură cu schimbările tehnice în special. Și asta s-a manifestat de-a lungul întregului secol 20 această, acest spirit la schimbări tehnologice. Cheia mi se pare că este școala, pentru că am văzut că în studiul nostru, că în uh, cazul uh, familiilor ai căror copii uh, care mergeau la școli unde tehnologia era integrată cu succes și în mod echilibrat, puteam vedea că părinții deveneau interesați de tehnologie și de potențialul ei de învățare și erau dorniși să investească bani pentru a avea uh, aparatele cele mai bune și timp ca să înțeleagă cum uh, puteau aceste oportunități să ducă la dezvoltarea copiilor lor. că copiilor învață și învață foarte mult și uh, la fel și părinții învățau și atunci puteau susține dezvoltarea capacităților digitale ale întregii familii. Uh, Mulțumesc. Uh, uh, da, susțin ce ați spus în legătură cu faptul că părinții trebuie ajutați și susținuți în rolul lor de gardieni digital și de susținători ai dezvoltării copiilor lor. Și asta trebuie făcut într-un cadru de responsabilitate comună și de susținere comună părinții sunt uh, imediat uh, conectați la școli și la fel și educatorii trebuie să primească uh, capacitățile de, de training necesare și mandatul de a dezvolta în mod pozitiv tehnologia. Dar există întotdeauna această oportunitate de a împărtăși expertiza, cele mai bune practici și de a avea politici care să asigure că toată lumea simte că are un rol potrivit de jucat. Mulțumesc foarte mult, domnul Oflin. Foarte interesant. Pare să fie astăzi uh, o, un accent pus pe uh, copiii mai mici între vârstele de 0 uh, și 9 ani. Ce ne puteți spune despre grupurile Eh, de copii de școală secundară până la liceu. Pentru că mi se pare că accesul acestor copii de până la 16-17 ani e mult mai greu de controlat și că ei sunt mult mai imersați în eh, grupul eh, de colegi și că relațiile cu acestea pun o problemă și relațiilor cu familie. Eu când eram la gimnaziu, singura o singura legătură cu colegii era că jucai fotbal cu ei și poate mai dădeai și un telefon fetelor și uh, frații te râdeau de tine și părinții se strâmbau, dar acum eh, ei sunt practic în contact uh, continuu. E ca și cum ar, acest grup ar avea la dispoziție o armă nucleară de comunicare. Aveți o evaluare a pericolelor pe care uh, le uh, încearcă acest grup de vârstă comparat cu cei mai mici, pentru că mi se pare că sunt și uh, uh, într-o stație de risc. Da, într-adevăr, ne-am concentrat pe copii foarte mici, pentru că aveam acolo o lipsă de cunoștințe și de informații. Și am văzut că uh, sunt copii din ce în ce mai mici care uh, intră pe net, intră online. Odată ce am spus asta, uh, acest proiect de cercetare Kids Online uh, a abordat chestiunea um, implicării digitale a adolescenților de vreo 10 ani deja. Deci avem o imagine precisă în ce privește acest grup de vârstă. Dar cred că Brian poate să vă dea mai multe informații decât mine, pentru că eu, cum spuneam, m-am concentrat pe copii foarte mici așa că îi dau lui cuvântul. Mulțumesc pentru întrebare. Este adevărat că există uh, mai multe date disponibile pentru grupurile de copii mai mari și mai ales uh, adolescenți. În ce privește studiul acesta, noi am ales, uh, am încercat să capturăm ambele dimensiuni ale problemei și, într-adevăr, în ce privește datele și descoperirile prezentate de, de acest document, el se ocupă și de tendințele și schimbările în rândul uh, uh, copiilor uh, preadolescenți și adolescenți, oportunitățile și riscurile. Uh, această cercetare completează uh, informațiile deja disponibile pentru că, așa cum spuneam, uh, accesul copilor din ce în ce mai mici la internet este crescând și e important uh, să înțelegem, trebuie să fim capabili să înțelegem ce se întâmplă și să extindem cercetarea. Dar uh, uh, această imagine foarte interesantă pe care a prezentat-o Stefan se potrivește cu imaginea pe care, am, care a rezultat din urma Uh, analizării experiențelor copiilor și abordărilor părinților în ce susținerea copiilor în cadrul tuturor grupurilor de vârstă. Este o imagine diversă și uh, nu e ușor să generalizezi în Europa și ai nevoie de o investigație detaliată la nivel uh, național, individual, pentru a acoperi toate aceste experiențe, dar, în general, concentrarea a venit din faptul că pe faptul că acești copii au niște beneficii din uh, experiențele lor uh, de pe media socială și uh, e vorba aici de o situație de conectivitate aproape constantă și de probleme care pentru unii nu au efecte adverse, dar pentru alții e nevoie de o atenție specială. Ja, vielen herzlichen Dank. Umso wichtiger vielleicht, dass man schon im frühen Kindesalter auch tatsächlich. Mulțumesc. Este cu atât mai important ca um, aceste competențe digitale să fie dobândite din uh, copilăria timpurie pentru a încuraja apoi utilizarea critică a acestor tehnologii, tocmai pentru ca atunci când vor fi mai mari să nu mai fie expuși anumitor uh, pericole care derivă tocmai dintr-o folosire necritică nejudicioasă a internetului cred că ar putea să fie ok în abordarea acestei probleme. Domnul Malinov, vă rog, aveți cuvântul. Domnul Malinov. Ok. Uh, by the way, just uh, to mention some... Apropo, aș vrea să menționez ceva. Vorbiți despre nevoia ca părinții să-și protejeze copiii. Era menționat și bunicii, pentru că în multe familii, copiii cresc în special alături de bunici. Părinții sunt în străinătate, lucrează sau sunt uh, mame singure care lucrează și atunci uh, cred că nu e doar uh, o problemă de vârstă, e mult mai dificil, de fapt, să te concentrezi pe bunici. Am avut studii care au arătat că un număr enorm de copii sunt în grija bunicilor. Vreau să vă întreb dacă vă bântuie paradoxul că pe măsură ce copiii acumulează mai multe capacități, ă, cu atât se confruntă cu mai multe riscuri, pentru că înțeleg că pe măsură ce ă, setul de capacități se dezvoltă, se dezvoltă și riscurile. Mă mă gândesc cum combinați aceste lucruri, pentru că suntem foarte entuziasmați în legătură cu capacitățile digitale, dar s-a menționat faptul că uh, aceste capacități uh, trebuie dublate de o gândire critică și că asta ar fi formula. Dar e un lucru care a fost întotdeauna dificil, pentru că cu cât sunt mai uh, capabili, cu atât se confruntă cu mai multe pericole. Și după cum știți, cele mai mari riscuri se ascund uh, pe internet și aici ai nevoie de capacități. Și ăsta, acest paradox mă îngrijorează pentru că nu e ușor de rezolvat. Uh, de obicei e invers, cu cât sunt mai multe capacități, cu atât mai bine și cred că aici opusul este valabil. Mulțumesc pentru întrebare. Este într-adevăr uh, un paradox și cred că îi uh, lasă perplex pe mulți din cei care încearcă să se asigure că avem uh, cele mai bune rezultate pentru copii și uh, tineri. Și deși lucrurile așa stau și cred că dovezile arată că mai multe utilizări și mai activități în mod inevitabil aduc mai multe riscuri, dar dacă aceste riscuri duc în mod necesar la probleme, Uh, nu același lucru se întâmplă și cu capabilitățile, pentru că, de fapt, uh, lipsa de capabilități și inabilitatea de a rezolva problema este cea care creează vulnerabilități suplimentare. Și în ce privește profilul copiilor uh, care sunt cei mai vulnerabili și cei mai afectați, acesta nu e bazat pe capabilități, ci mai degrabă pe lipsa acestora deci concentrarea trebuie să fie pe concentrarea, uh, pe construirea uh, unei uh, rezistențe și a unor strategii de siguranță pe internet. Și acesta a fost concentrarea eforturilor, aici s-au concentrat eforturile de educare. Unde pot contribui cercetătorii? Noi facem constatări în legătură cu experiențele reale ale tinerilor și în programele de prevenire a cyberbullying-ului, de exemplu, s-a făcut un transfer de cunoaștere pe baza unor uh, capacități de achiziționare a informațiilor care s-au dovedit foarte eficiente. Una dintre provocările pe care le-am avut a fost ritmul evoluției tehnologiei și asta este un alt lucru pe care trebuie să-l uh, ținem sub supraveghere în eforturile de dezvoltare care vor urma. Faptul că Uh, poate apărea mâine un nou WhatsApp sau un nou Facebook și că nu vom avea instrumentele necesare pe care să le oferim uh, părinților sau copiilor ca să folosească aceste noi instrumente într-un mod uh, echilibrat. Deci asta de asemenea este o provocare pe care trebuie să o luăm în calcul. Dar cred că, așa cum a spus, strategii cum ar fi învățarea de la egal, sau să ajutăm pe uh, copii și pe, pe profesorii în, în, în special să-și pregătească uh, orele, să știe că pot umbla pe internet, dar să înțeleagă pericolele. Uh, toate aceste lucruri vor trebui să uh, vor presupune o creștere a uh, conștientizării uh, siguranței digitale. Asta. Mulțumesc foarte mult, urmează Silvia Costa. Trebuie să vă mărturisesc că am apreciat în mod deosebit uh, cercetările celor doi invitați și lipsea, zic eu, o cercetare referitoare la vârsta între 0 și 8 ani, înainte adolescenței așadar, ar trebui să analizăm și ce pedagogie digitală ar fi necesară în ziua de astăzi și cum afectează, de pildă, structurarea limbajului, pentru că de multe ori copiii pot fi analfabeți din punct de vedere al școlii tradiționale, însă alfabetizați digital. Și în acest fel se schimbă și abordarea completă a școlii. De multe ori la școala primară nu se conștientizează încă amploarea acestei probleme. Cred că, din păcate, nu, cercetările sunt insuficiente. În orizont 2020 trebuie să acordăm mai multă atenție acestor probleme. În al doilea rând, e adevărat, trebuie să acționăm pe mai multe planuri de învățământ uh, și uh, de instrumente cu abordare mai răspunzătoare în ceea ce privește platformele, industria. Nu știu dacă cineva dintre dumneavoastră dorește să răspundă referitor la acea parte pentru tutelarea minorilor pe care am introdus-o pe platformele de socializare putea să fie un răspuns. Pe plan legislativ trebuie să înțelegem că trebuie să lucrăm uh, pe mai multe fronturi împreună. Voi uh, ați afirmat că doar uh, cinci state fac cercetări pe baza cărora își bazează politicile și ar trebui să devină practic un obicei în toate țările. Nu știu dacă uh, în toate statele există o comisie de media pe lângă autoritățile naționale. În uh, continuare, limitele de vârstă, ce părere aveți? Uh, există competențe, de pildă, pentru um, cei care navigează pe internet? Care este, după părerea dumneavoastră, cea mai bună combinare între Um, învățământ, implicarea uh, adulților, uh, competențe, pentru că în acest fel am putea să oferim și noi orientări uh, dincolo de inițiativele legislative despre care vom discuta ulterior. Mulțumesc foarte mult, domnule Unio. Mulțumesc. Într-adevăr, ați identificat o gamă foarte amplă referitoare la toate contribuțiile care sunt necesare pentru a crea politici de înaltă calitate și știu că comisia dumneavoastră a dat dovadă de un rol fruntaș în promovarea bunurilor practici, eh, nu doar în ceea ce privește politica, ci și în ceea ce privește orientările deosebit de util la nivelul statelor membre. Acum, în ceea ce privește diferite instrumente care pot fi folosite pentru a implica comunitatea de cercetare și industria în orizont 2020, mi se pare o șansă excelentă și mai țintită pe ceea ce știm deja că sunt acele provocări societale. Implicațiile sociale ale ciclului permanent de inovare în tehnologie și în TIC știm că oferă șanse reale. Și cred că Orizont 2020, în cadrul acestui program, provocarea cu numărul 6 a început să meargă în această direcție și există subiecte importante care trebuie luate în calcul. Acum, gândindu-ne la tineri și la implicațiile uh, pentru problemele care vizează tinerii pe măsură ce aceștia folosesc și adoptează noile tehnologii. Este important să ne asigurăm că industria este implicată în acest proces și că există structuri. Știu că vom uh, veni cu recomandări de politică în cadrul discuțiilor noastre de astăzi, industria joacă un rol cheie în ceea ce privește furnizarea unor servicii responsabile și crearea mediului adecvat care să permită validarea acestor practici și care să confirme rezultatele livrate. Cealaltă dimensiune despre care vă vorbeam este un uh, fenomen polivalent nu există riscuri unice, cu soluții unice. Problema este uh, multistratificată, trebuie să respectăm uh, și drepturile copiilor folosind toate instrumentele pe care le avem la dispoziție. Mulțumesc. Nu cred că pot să mai adaug nimic, poate doar o observație succintă. Trebuie să avem grijă, mai ales în ceea ce privește crearea unor noi instrumente pentru copii și părinți, pentru că acestea să nu fie mult prea restrictive, pentru că ce se poate întâmpla dacă instrumentul respectiv nu este suficient de flexibil pentru ei vor părăsi platforma și se vor întrebta înspre o alta și toate eforturile pe care le vom fi făcut până atunci vor fi fost degeaba și va trebui să le luăm să reluăm uh, lucrurile de la capăt. Trebuie să ținem cont și de această idee. Mulțumesc. Poate și o întrebare din partea mea înainte de a trece la cea de-a doua rundă de discuție. Ne confruntăm uh, cu un vechi model de clasificare care ne-a permis să abordăm direct părinții care oricum erau îngrijorați de ce făceau copiii și ce nu, însă celelalte categorii de vârstă nu Acum am înțeles că acei părinți care nu sunt tocmai uh, bine uh, dotați cu capacități tehnice doresc uh, totuși să-și ajută copiii în timp ce acei părinți care au afinitate, îmi cer scuze, ceilalți mai degrabă se îndepărtează de copii, în timp ce cei care au competențe digitale um, își însoțesc copiii și încearcă să îi orienteze aveți o experiență, din experiența dumneavoastră ați văzut că există un fel de stratificare digitală în rândul părinților, unii mai degrabă uh, nu sunt interesați de ce fac copiii în timp ce ceilalți sunt uh, implicați, ține și de statutul social. Aveți uh, informații în acest sens? Mulțumesc. Cred că este un aspect foarte important în ceea ce privește cercetarea pentru a informa din câte știm cum răspund copiii, cum, cum răspund părinții, îmi cer scuze, cum își educă copiii și există mai mulți factori aici implicați. Un sprijin mai mare pentru mediere se bazează pe uh, oferirea de informații și de expertiză, părinții în sine este important să fie, um, să aibă competențe digitale, să fie alfabetizați digital, să spunem. Acum, uh, în ceea ce privește stilul uh, pe care îl adoptă fiecare părinte, n-aș crește copilul, uh, Mm, de multe ori trebuie să înțelegem că acești copii știu poate la fel de mult sau chiar mai mult decât părinții, deși nu au aceleași competențe. Acum vorbeați de abordarea pe bază de clasificarea pe categorii de vârstă. Aceste categorii sunt importante. Cred că până acum experiența a fost una pozitivă. În crearea unui set de date comune și clasificarea conținutului pe aceste categorii a fost considerat timp îndelungat drept un instrument orientativ important. Investițiile făcute în educarea părinților reprezintă un factor cheie, indiferent de categoriile de vârstă. Din câte am observat, uh, riscurile legate de conținutul uh, afișat online în sine sunt de asemenea considerabile. Mulțumesc acum pentru a completa cele spuse de Brian. În studiul nostru cu copii mici am văzut că, într-adevăr, erau uh, părinți mai pricepuți, mai treji, care veneau din clase mai înstărite, iar uh, părinții care veneau din circunstanțe economice mai modeste nu prea se descurcau și aveau tendința să restricționeze peisajul digital uh, la care aveau accesul copiii. E doar un lucru pe care noi l-am observat, e greu aici să generalizăm. Acum, ce am văzut în ceea ce privește copiii expuși cei care se aflau în situația de suprautilizare a tehnologiei digitale erau, de fapt, uh, copii care proveneau din familii unde părinții nu aveau suficient timp. Nu ține de resursele familiei, ci uh, de timp. Părinții nu petreceau timp cu copiii, nu se opreau să se uite ce făceau copiii cu tehnologia și de multe ori încurajau uh, folosirea tehnologiei pentru că tehnologiile digitale sunt percepute ca fiind o activitate sigură, cel puțin fizic, pentru copii și erau folosite drept de dacă pentru copii. Da, situația e una destul de complexă, am putea spune. Mulțumesc și cred că cu atât mai mult este, cu atât mai mare este răspunderea instituțiilor noastre de învățământ în acest sens, și anume aceea de a echilibra și de a compensa ce acasă nu se mai oferă sau ce nu se mai poate oferi. Trecem acum uh, la cea de-a doua rundă de uh, prezentări și începem cu doamna Livens. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc uh, pentru invitația de a prezenta studiul pe care l-am realizat. Obiectivul acestui studiu are două dimensiuni. În primul rând, acela de a analiza diferitele instrumente de reglementare care pot fi adoptate pentru a analiza pe deplin drepturile copiilor în mediul digital, iar în al doilea rând să identificăm problemele de politică care apar în acest context. În primul rând, pentru a ne asigura că drepturile copiilor sunt respectate, protejate și aplicate, e nevoie de o gamă amplă de instrumente. Autolegiuire, um, printre ele au fost folosite adesea uh, coreglementare de pildă, autoreglementare folosite în trecut și joacă un rol diferit în etapa uh, de emitere de legi Guvernul uh, joacă un rol important, industria, actorii privați joacă un rol important în colegiferare. După cum am auzit uh, mai devreme, industria și actorii privați uh, joacă un rol cheie în sprijinirea dezvoltării acestor instrumente. S-a folosit, s-a pus mare accent pe autoreglementare în trecut, Acum însă se poate observa o tendință înspre coreglementare. Instrumente adoptate recent, precum Regulamentul pentru Protecția Datelor sau uh, noua directivă pentru serviciile audiovizuale, cer ca codurile de conduită redactate de actori industriali să fie adoptate, să fie aprobate de autoritățile uh, Um, de protecția datelor, de pildă, sau sunt impuse măsuri uh, de control mult mai stricte, mecanisme de evaluare. O asemenea abordare de reglementare este deosebit de importantă pentru a atinge obiective de politică delicate, precum cele pe care le discutăm astăzi, pentru că, pe de-o parte, îmbine um, avantajul flexibilității oferit de autoreglementare cu garanții procedurale și de supraveghere pentru a sprijini instrumentele de reglementare deja existente și pentru a avea o abordare cât mai amplă pentru a, pentru a întări rezistența sistemului, tehnologia este fundamentală. În același timp, este important să analizăm impactul pe care îl au instrumentele tehnologice asupra drepturilor copiilor în ansamblul lor, de pildă dreptul la libera exprimare sau dreptul la intimitate. Este de asemenea important să înțelegem că fiecare tehnologie este adecvată pentru o anumită vârstă și să nu uh, supraapreciem uh, uh, utilitatea tehnologiei. De pildă, mecanismele de verificare a vârstei ar putea să fie utile, chiar necesare pentru a impune restricții când vine vorba de anumite conținuturi la care copiii nu ar trebui să aibă acces, de pildă conținutul cu uh, material sexual explicit sau uh, site-uri de jocuri de noroc. Există de asemenea mecanisme care pot fi folosite pentru verificarea identității. Însă de multe ori nici măcar nu e necesar să identificăm identitatea unui individ. E suficient să determinăm dacă acel uh, individ a depășit pragul de 18 ani. Așadar, criteriile impuse de regulamentul pentru protecția datelor ar trebui să joace de asemenea aici un rol cheie. Tehnologia are potențialul de a modela activitățile copiilor în mediul digital, însă nu ar trebui să fie privită drept o soluție magică, ci ar trebui să fie integrată într-o abordare de reglementare care să încurajeze tragerea la răspundere a industriei și să promoveze uh, alfabetizarea digitală pentru ca copiii să-și poată uh, dezvolta competențele și să evite pericolele, să se implice atât părinții cât și copiii. Uh, am văzut cum adesea um, inițiativele de etichetare a paginilor de internet pot fi deosebit de utile. Dacă la nivelul UE se adoptă o strategie de reglementare uh, Uh, dacă e să se adopte o strategie coerentă de reglementare pentru protejarea copiilor în mediul digital, trebuie să luăm calcul mai multe variabile. În primul rând, este deosebit de important să scoatem în evidență că toate drepturile copilului, protecție, participare și oferirea drepturilor trebuie să fie în mintea legiuitorilor. Aceste drepturi sunt adesea interconectate și uneori intră chiar în conflict. De pildă, drepturile copiilor la a primi și oferi informații pot fi uneori fi limitate pentru ca în acest fel să se protejeze copiii de conținuturile nocive amintite anterior. În alte situații, restricțiile impuse la școală, de pildă în folosirea internetului în uh, comunități sau în alte locații uh, publice sau private, pot fi excesive. Uh, aceste restricții pot fi impuse, de pildă, de autoritățile naționale, de actori privați, din motive justificate. Ar trebui însă să fie întotdeauna proporționale și să fie însoțite de garanții suficiente, substantive și procedurale. Variabile precum vârsta, maturitatea și uh, capacitățile în continuă dezvoltare ar trebui să joace în rol în a decide ce măsuri um, vor fi adecvate pentru copii. Ar putea să apară conflicte între copii de diferite vârste, adolescenți, drepturile sexuale, drepturile la protecție și uh, acele dispoziții care abordează fenomene precum sexting sau penalizarea uh, trimiterii de poze cu conținut sexual explicit, chiar dacă acestea au fost uh, trimise cu consimțământul respectivului adolescent. Atunci când uh, tehnologia e folosită pentru a pune în aplicare politici pentru adolescenți, atunci legiuitorii ar putea să se gândească să treacă de la măsuri de reglementare tehnologice, precum blocare și filtrare, înspre măsuri precum automonitorizarea sau folosirea unor setări predeterminate. În acest ultim fel ne asigurăm că adolescenții pot în continuare explora, devenind însă în același timp mai conștienți de pericolele care îi înconjoară. Altă problemă se referă la faptul că acele politici care protejează drepturile copiilor la protecția datelor nu ar trebui să le submineze dreptul la participare s-a afirmat adesea că punerea în aplicare articolului 8 din Regulamentul General privind protecția datelor ar putea presupune că furnizorii de servicii folosite la scară mare de copii ar putea decide să uh, stopeze livrarea serviciilor lor unui grup de copii care se află sub pragul de vârstă stabilit în, articol, în articolul 8, pentru că în acest fel doresc să evite nevoia de a obține consimțământul din partea părinților. Însă în acest fel se încalcă alte drepturi, precum drepturile copiilor la libertatea de expresie, la libertatea de asociere și uh, dreptul la a se juca. În plus, atunci când se concep politicile de reglementare, normele și răspunderea unui număr considerabil de actori trebuie luat în calcul. Toți actorii care apar aici pe diapozitiv, da, acest diapozitiv au un anumit uh, nivel de răspundere, deși răspunderea fiecăruia, ponderea răspunderii variază. În plus, în lumea de astăzi transfrontalieră, în plină interacțiune, uh, Răspunderea unor actori puternici, precum industria și autoritățile de control a datelor, a fost tot mai mult uh, scoasă în evidență în ultimii ani. În plus, trecerea înspre strategiile de coreglementare implică actorii statali, autoritățile de reglementare și industria. Atunci când aceste mecanisme de reglementare se bazează pe studii de impact redactate cu grijă, cu obiective clar definite, cu mecanisme de monitorizare și cu garanții suficiente. Și atunci când există o uh, cooperare constructivă între autoritățile de coreglementare și cei care fac obiectul acestei reglementări, există toate premizele pentru a, pentru a ajunge la un bun rezultat. Acești actori care ar putea să implice mai mult sunt uh, societatea civilă și copiii în sine copiii doresc să fie implicați în procesul de luare și de uh, stabilirea politicilor care determină mediul în care trăiesc și um, ar uh, influența în mod considerabil, cer scuze, în mod considerabil reacția la aceste politici. Pentru a conchide, cred că um, există un context real pentru coreglementare a venit vremea pentru cooperare reală între actorii publici și privați, cu suficientă flexibilitate pe de-o parte, dar pe de altă parte cu monitorizare și supraveghere. Putem vedea acest lucru în, uh, evolure, în evoluția regulamentului general pentru protecția datelor și în directiva privind serviciile uh, audiovizuale. Trebuie să ținem cont pe toate, de, să ținem cont de toate drepturile copiilor, nu doar protecție. Iată ce se întâmplă la ora actuală la Consiliul Europei în urma unei recomandări, am cer scuze, având în vedere o recomandare care se va adopta în curând este vorba de o abordare de ansamblu globală care să țină cont de toate drepturile copiilor. În plus, trebuie să ne gândim uh, la vârsta copiilor, dar și la să ne gândim și la situațiile vulnerabile în care acești copii ar putea să se afle. În cele din urmă, reiau și eu sugestia lui Brian, și anume că toate politicile ar trebui să se bazeze pe dovezi concrete care urmăresc felul în care copiii folosesc tehnologiile digitale. E nevoie clar de resurse în acest sens și un mandat din partea Comisiei uh, pentru cercetare interdisciplinară de-a lungul tuturor statelor membre. În plus, legiuitorii ar trebui să ia în calcul realizarea unui studiu de impact care să țintească în mod specific impactul pe drepturile copiilor înainte de a lua decizii care să influențeze uh, mediul digital în care se mișcă copiilor, în care se mișcă copiii și cred că în recomandările sale din 2012 această comisie deja a ținut cont de acest aspect. Încă o dată, să ținem până toate drepturile copiilor în lor, Mulțumesc! Äh, Vă mulțumim foarte mult și dumneavoastră pentru prezentare. Ne-ați spus foarte clar în ce fel de dilemă ne aflăm și din perspectivă politică și ne vom reîntoarce în curând la acest subiect. Dar să trecem acum la ultima prezentare. Doamnă Livingston, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc că mi-ați dat această ocazie de a vă vorbi în această dimineață și voi continua cele spuse de colegii mei în ceea ce privește recomandările. Cum uh, spuneați, sunt uh, profesor, mă ocup în primul rând cu riscurile și oportunitățile pentru copii, cu accentul pe alfabetizare media, drepturile copiilor. Îmi doresc să adun dovezi și să văd care este evoluție politică în acest domeniu. Am prezentat acest raport pentru dumneavoastră astăzi împreună cu doi colegi care au experiență în reglementările în ceea ce privește comunicările. Structura prezentării este cea pe care o vedeți, trei sarcini care mi-au fost trasate în acest uh, raport, și anume identificarea evoluțiilor la nivel european, evaluarea inițiativelor și instrumentelor pentru a proteja copiii în era digitală și recomandări pentru Comisia CULT pentru viitoare evoluții. Contextul. Cum au spus deja colegii mei astăzi, Uniunea Europeană a construit un sistem complex de protecție pentru copii în media, în, me, în era digitală. Există diferite reglementări, autoreglementări, care au evoluat foarte repede pe măsură ce contextul digital s-a schimbat. Înțelege mai bine riscurile care afectează pe copii și, mai bine, și înțelege mai bine drepturile fundamentale ale copiilor la nivel european. E nevoie de o abordare bazată pe standarde comune, așa cum vă voi spune în continuare. Brian O'Neill spunea foarte clar că există dovezi crescute cu privire la afectarea negativă a copiilor online, deși există acest set de protecții în vigoare. Și asta pentru că riscurile de multe ori sunt uh, delicate, e greu să ne adresăm acestora, problemele pe care le au copiii în mediul online sunt multiple, iar efectele pe termen lung sunt greu de anticipat în continuare. Mediul politic e greu de gestionat pentru că există atât de multe părți implicate în găsirea unei soluții. De la raportul din Comisia CULT din 2012, care a reprezentat o bună cartografiere a problemelor, includea și barierele existente pentru legiuitori, cred că pot să spun că doar câteva din uh, recomandările excelente de acolo au fost puse în aplicare. Așa că scopul meu este să identific, să analizez și evaluez uh, evoluțiile recente și să vă dau noi recomandări din 2012, de la ultimul raport. Uniunea Europeană a prioritizat autoreglementarea, creșterea contientizării public, conștientizării publicului și un schimb de bune practici, dezvoltarea de instrumente tehnologice, soluții, lupta împotriva abuzului sexual asupra copiilor în mediul online. Protecția minorilor trebuie să fie înțeles, înțeleasă într-un context mai larg în piața digitală unică europeană și știu că nu prea au fost menționați copiii la implementarea strategiei anul trecut. Asta cu toate că Uniunea Europeană spune că va implica această dimensiune a copiilor în toate actele legislative. Apoi există și recomandări legate de platformele online. Dezvoltările principale din 2012 în, um, în ceea ce privește standardele legale, aici avem regulamentul privind protecția datelor, despre care au discutat și colegii mei. Important în autoreglementare e să știm că există alianța pentru o mai bună protecție a minorilor online în punerea în aplicare a strategiei europene cu un internet mai bun pentru copii. Și mai există în desfășurare o revizuirea directivei privind serviciile audiovizuale, în care se ține cont de realitățile în schimbare, care își dorește să redreseze greșelile în reglementare. Mai există reglementările cu privire la dreptul la exprimare în mediul online și offline. Președinta intervine, vă rugăm să nu vorbiți atât de repede. Da, îmi cer scuze. Alte evoluții. Uh, liniile directoare legate de libertatea de exprimare, unde se, in, se include și contextul media, alfabetizarea media și un cod de conduită cu privire la conținutul care instigă la ură în mediul online. Acesta ar putea să fie un uh, model de succes pentru autoreglementare. Should I start this section again? Yeah. Okay. Yeah. Okay. Um, the um, regime for intermediary liability and Responsabilitatea intermediară și regimul acestuia, drepturile fundamentale ale copiilor, cred că sunt neschimbate din 2012, însă există în continuare discuții în desfășurare și îngrijorările persistă. Uh, posibilitățile și injustiția de a-i um, îngrădi prea mult pentru copii înseamnă că au de-a face cu provocări mult mai mari nu doar copiii, ci și cei care reglementează mediul digital pentru toată lumea. O coordonare mai bună a standardelor, de aceasta ar fi nevoie și pentru instrumentele de reglementare. În anexa raportului am spus care sunt evoluțiile principale în Consiliul Europei și la nivel internațional incluse aici i eforturile făcute de Uniunea Internațională pentru Telecomunicații, ONU, Alianța Globală, Coaliția pentru TIC, Internetul mai bun pentru copii și așa mai departe. cât despre evaluarea inițiativelor existente și a instrumentelor existente. E o parte largă a raportului nostru. Vedeți aici imagini cu copii care utilizează tehnologii digitale acasă, la școală și în alte locuri. Asta ca să ne amintim cine sunt beneficiarii cheie ai eforturilor noastre. Evaluarea instrumentelor include părerile copiilor, copiilor, părinților și profesorilor și multe probleme au reieșit de aici, cum vă spuneam deja. Mai ales cu privire la evaluarea instrumentelor, avem dovezi crescute că părinții și copiii au probleme în a înțelege opțiunile care le stau la dispoziție, instrumentele pe care le pot utiliza și riscurile presupuse și au probleme în a-și da seama care sunt responsabilitățile lor. Își fac uh, griji cu privire la acest mediu digital consideră că e un mediu care nu răspunde nevoilor lor, nu vine cu soluții la îngrijorările pe care le au și nu, a, nu există instrumentele de care au ei nevoie. Părinții și copiii de multe ori nu înțeleg bine care sunt diferitele abordări, diferitele companii cu instrumente diferite și așa mai departe. Părinții ne-au spus de multe ori că nu găsesc sprijinul de care au nevoie copiii de multe ori pot să treacă peste măsurile de protecție existente. Putem evalua și inițiativele existente prin activitățile reunite ale părților implicate. Aici există o lipsă de claritate cu privire la responsabilitățile diferitelor categorii de furnizori de servicii în întregul spectru și în lanțul de valori. De asemenea, important cred că e că există o monitorizare insuficientă și aliniere pe multe dintre instrumente, așa că eficacitatea este foarte greu de măsurat și riscul pentru copiii mai vulnerabili e foarte crescut. Ei sunt cei care nu beneficiază de protecția de care ar avea nevoie. Permiteți-mi să trec la o parte din recomandări. Recomandăm ca strategia pentru un mai bun internet pentru copii să aibă un cod de conduită important pentru mediul digital, în care să existe niște standarde minime pentru furnizorii de servicii pentru copii. Acestea ar trebui să fie astfel proiectate de la început în servicii și în aparatele electronice, așa că am recomanda să fie dispoziții de etică și siguranță din stadiul de proiectare pentru copii. Problemele legate de autoreglementare. Pentru a răspunde la acestea ar fi nevoie de puteri de frânare puternice, de monitorizare independentă și evaluare și să existe autorități suficient de încredere care să, se asigură, care să asigură punerea în aplicare. De asemenea, intermediarii trebuie ghidați în protecția copilului, și cei nou intrați pe piața media. Trebuie să existe protecție, mai ales pentru serviciile care nu au ca public țintă copiii. Trebuie să fie redusă incertitudinea pe piața unică digitală și trebuie să existe standarde și norme pentru toate statele membre. Pentru eficiență recomandăm ca alinierea, de exemplu, la verificarea vârstei, filtrarea pe internet, toate acestea ar trebui să ducă la o listă cu pagini de internet și servicii care pot fi recomandate copiilor și părinților, pagini de internet care pot fi utilizate în școală și pe care organizațiile publice le pot utiliza viza. Iar dacă aceste standarde minime nu sunt respectate, ar trebui ca acele pagini de internet să fie șterse de pe lista despre care vă vorbeam. Propunem de asemenea ca Uniunea Europeană să facă recomandări prin care să promoveze o abordare integrată pentru alfabetizare media, să se includă și să se sprijină o înțelegere critică, o producție creativă și participare și acțiuni de protecție și abilități tehnice. Area de aplicare ar trebui să fie actualizată pe măsură ce mediul digital evoluează. Totul trebuie să se pună în aplicare în context național de la cele mai fragede vârste și apoi să existe în continuare o participare voluntară. Obligațiile de raportare de sub directiva privind serviciile media e deosebit de importantă. Recomandăm de asemenea pentru o coordonare eficientă un grup la nivel înalt un grup de experți permanent care să aibă acest cod de conduită integrat, recomandările cu privire la alfabetizarea media și care să încurajeze acțiuni benefice la nivel de state membre. Astfel s-ar asigura coordonarea de care e nevoie între acțiunile părților implicate și să ne asigurăm că există niște standarde comune clare și să existe responsabilitatea de care e nevoie și evaluările de care e nevoie. finally, sorry. Și în cele din urmă, îmi cer scuze, nu pare să funcționeze. Am, ba da. Și colegii mei au menționat cu toții cât de importante sunt politicile bazate pe studii, cât de importante participarea copiilor, pentru că e dreptul lor să fie consultați pe chestiuni care afectează, un lucru despre care vorbim și în acest caz. Parlamentul European a făcut deja foarte multe pentru a proteja drepturile copiilor în mediul digital, însă continuă să existe pericole, așa că e nevoie de acțiuni în acest domeniu domeniu foarte afectat de un grad înalt de confuzie. E nevoie de acțiuni cu multe părți implicate, multe lucruri încă trebuie să fie făcute. Așa că noi propunem ca Parlamentul European să aibă un rol de a promova standarde clare, standarde comune, să ofere sprijin în coordonarea părților implicate, astfel încât publicului să-i fie clar la ce se poate aștepta, iar piața să fie sprijinită în a elabora un cod de conduită, standarde și așa mai departe. Cum se spune foarte des, dar se pun pune rar în aplicare, e nevoie neapărat și de educație, acțiuni de educație și alfabetizare media pentru populație, astfel încât să fie crescută încrederea populației în aceste vremuri pline de schimbări. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult și pentru această prezentare. Trecem la următoarea serie de întrebări și răspunsuri. Doamna Costa are cuvântul. Prezidente, grazie per queste importanti comunicazioni e Vă mulțumesc, uh, doamnă președinte, și vă mulțumesc pentru aceste informații atât de importante. Sunt de acord cu cele spuse. Vorbim despre drepturile copiilor și minorilor în era digitală și cred că mai există anumite probleme în a avea o abordare aliniată în Europa comună. Cred că există anumite aspecte care sunt pozitive, elemente cum ar fi sfera privată și așa mai departe. Pentru acestea, în continuare, există deficiențe. Avem nevoie de o abordare transversală pe acest domeniu. Aș menționa două aspecte. Există situații în care există legislație care nu e suficient de clară pentru toate sferele. E nevoie de o bună autoreglementare, am auzit multe despre aceasta și despre coreglementare, apoi e nevoie de proceduri, de sancțiuni, însă lipsește uh, sancționarea. Și și acesta e un punct important. Există încă multe întrebări rămase fără răspuns, așa că aș dori să știu care este părerea dumneavoastră. Verificarea vârstei, da, e un element important. Există și la nivel comercial, însă trebuie să avem și o altă înțelegere asupra acestui aspect. În uh, statul meu avem polițiști care se ocupă de infracționalitatea cibernetică, dar doar în cazul unor infracțiuni penale. Apoi mai există cybermobbing și există legislație interesantă în Italia în acest sens. Nu știu dacă cunoașteți această legislație a noastră. Există multe propuneri existente deja. Eu sunt de părere și la fel și sunt și alți colegi din Parlament, credem că e nevoie de acest cod de conduită european care să fie dezvoltat și e nevoie de un dialog foarte larg pe aceste teme. Trebuie să începem să lucrăm asupra unor standarde minime. Și e nevoie de reguli mai stricte pentru intermediari. La directiva privind mediul audiovizual am făcut uh, progrese și poate vom mai și face. Vă mulțumim foarte mult, doamna Bill. Nu, îmi cer scuze, spune doamna președinte, suntem în procedura de ping-pong. Întâi ascultăm răspunsurile și apoi. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Da, în mod clar observații foarte interesante. Voi răspunde doar la o serie dintre acestea. Un lucru important atât la nivel de Uniune Europeană cât și la nivel național e faptul că există atât de multe competențe diferite. Autorități competente, ministere diferite care au competențe pe chestiuni care sunt cu toate legate de acest context foarte larg, de faptul că viețile copiilor sunt dominate de tehnologie, că ei sunt cu totul în acest mediul digital, mediu digital. Înseamnă că intervin aici chestiuni legate de sănătate, de media, de tehnologie. Și cred că un aspect pe care îl constatăm acum e că nu există suficientă coordonare astfel încât să ne asigurăm că toată lumea face eforturile de care e nevoie. Eforturile nu sunt uh, la fel, însă pot să se completeze unele pe celelalte. O coordonare crescută cred că ar fi foarte utilă. Ideea codului de conduită. Aceasta, acesta cu siguranță ar elimina din incertitudine. Există incertitudine pentru mulți dintre actori, cum spunea și Sonia. Există incertitudine pentru părinți, pentru copii. Nu știu la ce să se aștepte de la anumite servicii. Pentru el nu e foarte clar dacă YouTube e reglementat ca televiziune, dacă e sau nu reglementat implementat, dar și pentru companii. E foarte dificil și pentru companii au obligații foarte diferite pe care trebuie să le respecte. Un instrument de coordonare, cum ar fi un cod de conduită cu standarde minime, cred că ar fi într-adevăr util, util pentru toate părțile implicate. Vă mulțumim foarte mult, doamnă Livingston. Da, E nevoie de un mix de instrumente, însă e nevoie și de o standardizare și coordonare în acest mediu puțin haotic în care ne învârtim în prezent. În recomandările mele m-am axat pe trei lucruri. În primul rând pe responsabilitățile intermediarilor, responsabilitățile platformelor. Aici reiese cât de importante sunt aceste standarde minime dintr-un cod de conduită. Apoi să ne asigurăm că părinții și copiii pot să intervină și e nevoie de eforturi crescute cu privire la alfabetizarea media. Apoi, al treilea aspect, coordon, responsabilitățile, responsabilitățile pentru părinți și copii care pot să uh, completeze responsabilitățile pe care și le asumă guvernele și mediul de afaceri, din nou în termen de cod de conduită și cred că acest grup de coordonare menționat de Eva e vital. O recomandare e și următoarea aceste provocări nu vor dispărea, așa că grupul despre care vorbim ar trebui să fie un grup permanent, nu să intervină, să funcționeze timp de un an și după aceea gata. Cum spunea și Stefan, avem noi tehnologii care acum apar, așa că e nevoie de un asemenea grup de monitorizare care trebuie să aibă anumite puteri. Vă mulțumim foarte mult, doamna Bill. Mulțumesc, doamna președinte. Trebuie să găsim soluții legale pentru abuzurile pe internet. Există soluții existente deja în dreptul penal. Problema cea mai mare și cea mai urgentă pentru victime e să poată să își păstreze imaginea și viața privată pe internet, să se evite un impact pe termen lung asupra vieții profesionale și vieții private. Mă refer aici la durata informațiilor pe internet. Foarte mulți dintre angajatori folosesc Google și imagini, lucruri care apar acolo pot să îi coste pe oameni foarte mult în viața profesională sau în viața de zi cu zi. Din jurisprudența din 2014 vedem că victimele care vor să um, aibă acest drept de a fi uitați au foarte multe probleme în a pune în aplicare aceste drepturi. Dreptul de a fi uitat din regulamentul din 2016 ar trebui să ajute și în cazul minorilor care au fost victime ale abuzurilor pe platformele pe internet sau au fost difuzate imagini din adolescență, fără să le fie garantat dreptul la viață privată. Există cadre în diferite state membre, Există cazuri bine cunoscute, un caz al unei uh, uh fete care s-a, s-a și sinucis, cazuri bine cunoscute. Mulțumesc. Vă mulțumim. Cine dorește să înceapă, vă rog. Ok. Thank you for your... Mulțumesc pentru întrebările foarte interesante. Dacă ne uităm la Regulamentul General pentru Protecția Datelor și în special articolul 17, este adevărat că dreptul de a fi uitat uh, a fost menționat acum foarte explicit ca fiind extrem de util pentru copii care au uh, publicat date online Totuși, cred că aveți foarte mare dreptate când spuneți că trebuie să vedem cum se va aplica practic acest lucru. În primul rând, pentru a putea să-și exercite, să exercite acest drept, copiii vor trebui să știe că el există. Deci mai multă educație privind drepturile de protecție a datelor de la o vârstă fragedă va fi foarte importantă. Pentru că nu poți să exerciți un drept dacă nu știi că ai. De asemenea, în practică, eliminarea datelor personale ar trebui să fie fezabilă din punct de vedere tehnic, deci cred că vor trebui orientări din partea autorităților de protecție a datelor ca să informeze controlorii de date despre cum se face asta și, de exemplu, ar trebui să fie ar trebui să existe o, o îndatorire suplimentară când e vorba de datele personale ale copiilor. Deci ne oferă oportunități, dar implementarea va fi crucială. Desigur, uh, cred că e de asemenea important ce ați spus, că în anumite situații este nevoie de legislație penală și vedem, de exemplu, în legătură cu diseminarea uh, unor imagini sexuale fără consimțământ, din ce în ce mai mult statele membre criminalizează această chestiune. Și cred că e important ca și copiii să uh, fie conștienți că nu trebuie să trimiți imagini uh, explicite sexuale ale cuiva fără consimțământul persoanei respective și asta de asemenea trebuie integrată în educație, uh, nu doar în ce privește cap capabilitățile digitale, ci și în, sexualitate, în educația sexuală și importanța consimțământului. Doamna Livingston. Este o întrebare excelentă și vreau să adaug la ce a spus Eva. E, hard, e greu să-ți imaginezi o uh, Europa în care copiii dau în judecată în mod constant uh, companiile. Uh, cred că asta trebuie să fie ultima soluție și poate că unele cazuri în justiție pot stabili direcția în care vrem să vedem evoluând normele, legile dar uh, pe termen uh, imediat ideea unui cod de conduită al industriei uh, trebuie să ducă la schimbarea modului în care aceste servicii sunt gândite, pentru ca situația să nu degenereze într-un război între copii și companii și bariere puse în calea accesului la justiție care să fie insurmontabile. Ce deci aș vrea să ne gândim mai mult despre uh, cum sunt gândite serviciile, despre uh, standardele minime care să fie prietenoase cu copiii, dacă sunt modalități prin care putem determina diferite tipuri de uh, norme de conduită din partea utilizatorilor și aici e vorba de copii, dar și de adulți, pentru că copiii nu trăiesc într-un univers izolat. Sunt foarte multe adulți care se comportă problematic uh, online, deci trebuie să existe un fel de schimbare generală în standardele de comportament ce este tolerat și ce nu este tolerat. Nu vrem abordare de tip cenzură, trebuie să găsim niște soluții care să promoveze un stil de comportament mai uh, civic. Mulțumesc, Julie Ward. Mai întâi mulțumesc pentru prezentările foarte interesante. Îmi pare rău că n-am fost prezente de la început. Cred că acest workshop dovedește valoarea Uniunii Europene ca instrument de politic și instrument legislativ prin uh, workshop-uri cu intensive și detaliate cu experți ca noastră și cred că toți colegii recunosc această importanță. Mă bucur să văd că vorbiți într-o perspectivă a drepturilor copilului Vreau să vă întreb dacă poziția copilului în societate acum, după părerea mea, a fost uh, foarte mult redusă în valoare. Austeritatea a dus la pierdere de finanțare pentru multe cluburi, pentru copii, uh, profesia, uh, valoarea profesiei de, de dascăl a fost redusă. Știu de la sora mea Uh, este cel să devină uh, expert IT al școlii fără niciun fel de resurse suplimentare. Deci fă asta, dar nu, de fapt nu dăm doi bani pe ce cerem să faci și de asemenea presiunile pe viața de familie de care știm, avem uh, părinți care lucrează în două, trei locuri în același timp ca să câștige suficienți bani. Deci cred că trebuie să ne uităm mai mult la ce facem și la modul în care austeritatea a afectat unele dintre valorile cele mai importante, și anume aceea de a ne proteja copiii. Și pentru că sunt uh, din Marea Britanie și sunt foarte preocupată de Brexit și am uh, colaborat strâns cu uh, Internet Watch Foundation și cu alte organizații de protecție a copilului care și-au exprimat uh, îngrijorarea în legătură cu siguranța copiilor. Cât de importantă credeți că este, vă întreb, cât de importantă credeți că este uh, armonizare la nivel european și ce preocupări aveți noastră în legătură cu Brexitul și cu siguranța copiilor online. Și nu mă refer doar la Marea Britanie, cred că sunt riscuri și pentru copiii din cealaltă țări membre ale Uniunii Europene. Mulțumesc foarte mult, doamna Livingston. Sunt foarte preocupată. Mi se pare că în acest moment. Comisia Europeană este singură, uh, singura instituție care are suficientă capacitate și hotărâre să facă față forței marilor companii care, uh, care creează resursele, uh, platformele pe care ne punem noi toate informațiile și unde avem foarte puțin control. Eh, scuze, nu am vrut să propun uh, recomandări care să polarizeze societatea civilă contra companiilor și invers, ci am încercat să găsesc uh, zone de interes comun, pentru că eu cred că ele există, dar uh, e nevoie de puterea Uniunii Europene ca să se asigure că toți copiii europeni din Europa, așa cum este astăzi, sunt protejați. Și aud același lucru și din partea companiilor. Cred că ei se tem realmente de o situație în care uh, se vor trezi că în fiecare țară vor fi reguli diferite și organizații diferite. Și că dacă ar exista un, uh, o instituție coordonată care să asigure standarde minime comune la nivelul Europei, cred că asta uh, ar fi mult mai eficient pentru toată lumea. Mulțumesc. Cred că ultimul comentariu este extrem de important. Cu cât mai fragmentat este peisajul, cu atât uh, se impun obligațiuni diferite unor actori diferiți, uh, se va ajunge la o situație în care se va merge pe minimul uh, de efort. Și asta ar fi pur și simplu copiilor să li se nege accesul la anumite servicii. Și asta nu poate să fie scopul, nu poate să fie uh, intenția protecției. Dacă ne uităm la uh, Regulamentul General de Protecție a Datelor, scopul era de armonizare și de a ne asigura că abordarea este aceeași peste tot și vedem în special în legătură cu copiii că uh, teritoriul va fi foarte fragmentat și asta va fi dificil nu numai pentru controlorii de date, ci și pentru părinți și copii. Mulțumesc foarte, foarte mult. Poate și o întrebare din partea mea, cred că mai avem încă câteva minute. Am scos în evidență faptul că ne aflăm într-un mediu foarte tensionat în, în ceea ce privește contextul politic. Uh, în a asigura protecția copiilor pe de o parte și în a doua parte de a nu arunca copilul cu apa, să spunem așa, și uh, să punem sub semnul întrebării uh, drepturi și libertăți fundamentale. Iată de ce am scos în evidență cât de important este să nu privim doar uh, uh, drepturile copiilor, ci dreptul lor uh, dincolo de protecție în ansamblul lor. Nu prea avem probleme când e vorba de conținuturi ilegale. Conținut, un conținut ilegal e ilegal, trebuie urmărit penal, șters, gata. Situația se complică atunci când ne întrebăm ce sunt conținuturile nocive. Și aici trebuie să luăm în calcul și faptul că în fiecare stat membru, având în vedere contextul cultural, percepțiile variază de pildă, unde anume începe pornografia. Și aici părerile sunt uh, foarte variate. Cum reușesc uh, să împac și capra și varza? Avem un exemplu, de pildă, Basic Instinct, care astăzi e considerat un clasic uh, Uh, în Statele Unite la momentul respectiv a fost uh, cât se poate de controversat, s-a aflat în centru unui uh, scandal, dar cu toate acestea, în ciuda scenelor care erau incluse, a fost difuzat. Așadar, identificarea ceea ce ar putea fi conținut dăunător, conținut nociv și a ajunge la o definiție uniformă la nivel european, european cred că va fi deosebit de greu. Și asta are firește consecință când există un cod de conduită pentru că acesta trebuie aplicat, însă dacă sistemele de evaluare sunt diferite, situația se complică și mai mult. Frau Um, well, uh, absolutely, that is the challenge. Um, you... Sigur, aveți absolută dreptate, asta este provocarea. Europa nu are peste tot aceeași părere în legătură cu valorile cele mai potrivite în creșterea copiilor. Pe de altă parte, cred că au existat niște uh, progrese făcute, progrese considerabile în domeniul conținutului uh, uh de tip uh, X-rated și, sau R-rated și Europa face eforturi pentru a armoniza sistemele ca toată lumea să aibă, nu ca să aibă același mediu de reglementare, ci același instrumente și niște standarde minime comune ca să poată să existe după aceea, sigur, după aceste instrumente, variații culturale naționale. Deci cred că de asta încercăm să subliniem importanța existenței unor standarde minime ale unui cod de conduită și după aceea, evident, evident să lăsăm loc și flexibilității. Uh, impresia mea este că deocamdată progresele sunt pozitive în această direcție, dar va fi nevoie de voință politică pentru a pune acest uh, subiect uh, cât mai sus pe ordinea de priorități și va fi nevoie de eforturi ca să se asigure că aceste standarde vor fi implementate și, de asemenea, că publicul le înțelege complet. Și, sigur, Există variații în Europa, începește educația și uh, alfabetizarea mass media și sunt conștientă că aici Europa are anumite limități în legătură cu, limitări în legătură cu ce poate decide în legătură cu sistemul de educație al fiecărui stat membru, dar din toate părțile auzim că educația trebuie să fie răspunsul. Așadar, cumva uh, alfabetizarea de media există în toate politicile, dar nu este suficient implementată. Deci cumva Trebuie găsit o modalitate prin care Parlamentul să devină uh, lider din acest punct de vedere. mai am de adăugat un lucru în ce privește ratingurile de conținut. Cred că este foarte pozitiv faptul că în propunerea uh, noi directive pentru serviciile audiovizuale acest lucru este inclus în mod explicit, acest sistem de uh, descriere de conținut Cred că va fi foarte important să împărtășim cele mai bune practici între țări și uh, cred că Orga se va dovedi uh, un forum unde acest lucru se poate întâmpla, unde țările stabilesc cum se folosesc acești, uh, aceste elemente descriptive, dar, evident, uh, ce mă face să mă tem uneori este că impunem acest sistem de ratinguri fără coordonare. Dacă facem asta fără coordonare, asta va duce la confuzie. Deci și în strategia unui internet mai bun pentru copii, conținutul este promovat foarte mult, dar dacă se impune, cred că e important să fie coerent uh, uh, în toate tehnologiile, pentru că același conținut este accesibil în toate tehnologiile, deci nu ar trebui să se limiteze doar la serviciile specifice uh, sau să intre în, în domeniul directive, cred că ar trebui să, să, care intră în domeniul directive. Deci ar trebui să fie o discuție mai largă pe chestiuni de politici, de asemenea. Vă mulțumesc foarte mult și toți experții și expertele noastre. Vă să le mulțumesc tuturor pentru aceste contribuții foarte uh, fructuoase. Cred că ne-ați uh dat multe idei deosebit de utile și mai ales eh, sugestii utile în ceea ce privește alfabetizarea digitală, un domeniu central, nu neapărat pentru a rezolva probleme, ci mai ales pentru a le da copiilor acele competențe de care au nevoie pentru a se proteja singuri pe internet în fața pericolelor cu care se confruntă acolo și mă bucur că am scos de asemenea în evidență care sunt uh, pe care le oferă aceste medii. Vă mulțumesc așadar încă o dată că ați fost alături de noi. A fost deosebit de util pentru activitatea noastră viitoare. Vă mulțumesc încă o dată foarte mult și vă urez o zi bună continuare și mult succes în activitatea dumneavoastră profesională. Da- noi Trecem acum la întâlnirea coordonatorilor, însă nu înainte de a vă face câteva comunicări. Următoarea ședință care era prevăzută pentru 5 martie având în vedere că am fost atât de harnici în ultimele două zile și am uh, terminat tot, atunci putem șterge ședința de pe 5 martie. Ea s-a anulat, așadar ne întâlnim data viitoare pe 19 martie de la ora 15 și pe 20 martie toată ziua de la 9 până la 6 și jumătate. În rest, ca de obicei, președinta are amabilitatea de a le mulțumi interpreților, mulțumim și noi, Facem o scurtă pauză înainte de a trece la ședința coordonatorilor. Încă o dată vă mulțumesc și o zi bună în continuare.